Yeah, then I'll move in, into Dear colleagues, good afternoon. Um, Dragi colegi, bună ziua. Propun să începem câteva anunțuri. Am dori să mutăm al doilea punct uh, de pe ordinea de zi, și anume raportul și feedback-ul uh, misiunii ISPRA pentru uh, o dată ulterioară și să uh, îl combinăm cu raportul uh, pe care uh, îl vom face în urma vizitei de săptămâna trecută în Luxemburg și Germania și să avem un schimb de opinii pe marginea celor două rapoarte. Aveți ceva împotrivă? Se pare că nu. Avem interpretare în 16 limbi. Întâlnirea este transmisă pe internet procesul verbal al uh, întâlnirii noastre anterioare de pe uh, este uh, de pe 5 septembrie, poate fi văzut online. Îl salutăm pe domnul Grundler la ședința noastră care vine de la Michigan, Washington. Reprezintă EPA, Agenția pentru Protecția Mediului, până acum un an numai uh, câțiva eurodeputați cunoșteau bine activitatea agenției dumneavoastră, dar uh, în ultima perioadă uh, au auzit tot mai mult de instituția noastră care are o influență și un impact mare. O să vă dau cuvântul pentru a face o prezentare, după care vor fi adresate întrebări de către membrii comisiei. Mulțumesc, bună ziua. Reprezint uh, agenția EPA. Misiunea noastră este să protejăm uh, mediul și să reducem uh, emisiile cu, uh, de gaze cu efect de seră. Vrem să încurajăm să uh, minimalizăm emisiile. Uh, sunt uh, emisii din uh, multe surse mobile, echipamente de construcție, autovehicule off-road, motoare de bărci, avioane și locomotive. Activitățile noastre de reglementare și de conformitate includ evaluarea Uh, problemelor legate de calitatea aerului care provin din surse mobile și dezvoltarea unor uh, instrumente de uh, modelare pentru a dezvolta soluții, rezultatea măsurărilor și pentru a susține inventare de emisii. De asemenea, stabilirea de standarde naționale pentru a reduce emisiile, cercetarea și evaluarea tehnologiilor avansate pentru ținerea sub control a emiselor. Laboratorul nostru este cunoscut uh, uh, sub acronimul um, OTAC, um, Laboratorul pentru Vehicule și Emisii uh, de Carburanți. Sunt onorat să particip la această audiere și să vă pot uh, împărtăși informații și experiențe legate de activitatea noastră. Avem o istorie îndelungată de a dezvolta cu succes și de a implementa standarde pentru emisii pentru vehicule și motoare. Aceste programe au avut uh, un impact pozitiv care poate fi demonstrat asupra poluării aerului în Statele Unite. Sunt câteva uh, principii cheie care sunt fundamentale pentru acest succes. În primul primul rând, potrivit legii aerului curat, EPA are autoritatea de a stabili standarde de emisie avansate. Uh, stabilim aceste uh, standarde pe baza performanțelor, ceea ce înseamnă că nu mandatăm uh, tehnologii specifice am uh, învățat că standardele bazate pe performanță combinate cu alte trăsături de reglementare flexibile, cum ar fi abilitatea firmelor uh, Uh, de a avea credite de emisii și să le comercializeze au uh, avut uh, un impact pozitiv. În al doilea rând, din 1990, am adoptat sisteme și o abordare pentru reducerea emisiilor și am stabilit standarde pentru vehicule și carburanți în același timp. Prin optimizarea acestor standarde, considerăm că vom obține reduceri semnificative cu costuri cât mai scăzute pentru societate departe. În al treilea rând, uh, avem un proces de colaborare atunci când facem evaluarea tehnologiilor, când uh, creăm modele și analize de cost riguroase. Uh, sarcina noastră la EPA uh, nu este numai să stabilim astfel de standarde privind emisiile, standarde ambițioase, dar să recunoaștem că este la fel de important să ne asigurăm ca americanii să beneficieze de această reducere a emisiilor pe care le-am promis. Uh, ne luăm foarte în serios responsabilitatea Uh, în primul rând, această supraveghere asigură că, acest control asigură ca cetățenii noștri să beneficieze de un aer curat. Uh, în al doilea rând, uh, dacă nu facem această muncă, investițiile semnificative ale industriei pentru a dezvolta tehnologii curate sunt periclitate. Programul, programele noastre de reglementare pentru automobile și uh, camioane uh, funcționează. Știm acest lucru pentru că uh, cei care monitorizează calitatea aur, uh, aerului uh, ne-au spus acest lucru. Este important să uh, avem uh, rezultate clare într-o lume reală. Uh, și în felul acesta să ne schimbăm uh, programele pe baza tehnologiilor care se schimbă și pe uh, baza uh, învățămintelor acumulate. în primul rând, procedurile de testare chiar au importanță. În anii 90, EPA a venit cu o serie de cazuri de încălcare Uh, ale unor vehicule ușoare și uh, de mare tonaj. Uh, aceste acțiuni au dus la adoptarea unor decrete de consimțământ în 1995, 98 și 99, care la vremea, reprezintă, vremea respectivă au reprezentat cele mai mari rezolvări în cadrul legii pentru un aer curat și în, au fost impuse penalități a trebuit să asigurăm uh, ca uh, motoarele să, respere, să respecte aceste uh, standarde de pildă în temperaturi înalte și la viteze mari. De asemenea, EPA și-a sporit revizuirea cererilor de certificare Uh, ale uh, producătorilor de uh, mașini de mare tonaj pentru a trece în revistă sau pentru a analiza prezența sau nu a unor dispozitive de manipulare. O a doua lecție pe care am învățat-o este că controlul și testarea sunt necesare pe tot, pe tot ciclul vieții produsului respectiv. Uh, standardele de emisii sunt stabilite pentru întreaga durată a, uh, de viața vehiculului, 120.000 până la 150.000 de mile pentru uh, autoturisme. Este important să monitorizăm performanța acestor vehicole înainte de a fi produse mm, timpul producției și după ce sunt comercializate. Uh, o un punct forte uh, al programului american este autoritatea uh, foarte cuprinzătoare și controlul centralizat care uh, sunt responsabilitatea EPA în baza legii privind aerul curat. Avem autoritatea și o folosim independent de a avea uh, uh, testări, preproducție uh, pe durata producției și postproducție. post-producție. Dacă găsim o problemă, încercăm să o și rezolvăm prin noi reglementări. De asemenea, testăm un număr de vehicule după ce au fost folosite un an și apoi din nou după patru ani Uh, acest program este cunoscut sub acronimul IUVP, programul de verificare în exploatare. În ultimii ani, uh, a EPA a creat pentru uh, prima oară standarde de emisii pentru gazele cu efect de seră. Ne-am intensificat testarea în condiții reale de exploatare și am controlat emisiile de dioxid de carbon. A treia lecție, să fii imprevizibil. Așa cum am, am învățat uh, din experiența Volkswagen, programul american trebuie să se dezvolte în continuare pe măsură ce tehnologia se dezvoltă uh, în uh, direcții în care nici măcar producătorii nu pot să le prognozeze. Anul trecut am Uh, extins uh, evaluarea uh, conformității și a instrumentelor de evaluare a acesteia pentru a include noi proceduri de testare. Vom continua să ne adaptăm și să ne adaptăm controlele la schimbarea tehnologiilor în producția de vehicule. Al patrulea punct important, importanța <clears throat> punerii în aplicare sigur poți să ai standarde foarte uh, riguroase, teste, cicluri de uh, testare foarte uh, stricte, dar fără autorități uh, care să verifice acest lucru, ele sunt inutile. Uh, dacă nu se urmărește uh, acest proces de uh, încălcare care are uh, uh, consecințe serioase, atunci beneficiile promise uh, populației sunt uh, absolut periclitate și acest lucru este esențial. Apoi competențele uh, tehnice, investițiile pe care le-am făcut la laboratorul nostru din Ann Arbor, Michigan. Am format personalul, iar laboratorul nostru are toate instrumentele necesare pentru a cuantifica emisiile care provin de la un uh, de la o gamă mare de vehicule și motoare. Laboratorul uh, nostru uh, a, se uh, raliază standardelor internaționale pentru testarea fiabilității datelor și calității acestora. Pentru a rezuma, un aer curat pentru, uh, pentru a avea un aer curat pentru populație, am uh, dezvoltat de-a lungul uh, anilor un uh, program uh, în mai multe straturi de conformare și de control. Ne referim la abordarea noastră ca la o matrice 3x3. Primele trei se referă la testarea și evaluarea pe care o facem a emisiilor, testând în trei puncte ale ciclului de viață a vehiculului perioada de preproducție, faza de prototip, apoi uh, vehiculele uh, nou uh, fabricate. Evaluăm, evaluăm emisiile făcând teste cu dinamometru în laboratoarele noastre, așa cum prevăd reglementările, pentru a asigura repetabilitatea și pentru a ne asigura că uh, producătorii de autoturisme uh, respectă un standard anume. De asemenea, facem uh, testări în exploatare folosind unități de emisii portabile, PEM-uri, pentru a înțelege cum se comportă vehiculul în exploatare și apoi facem testări imprevizibile pe care nu le anunțăm, desigur, fabricanților. Deci, uh, în istoria noastră de mai bine de 40 de ani de existența acestui program, uh, am adaptat în permanență abordările noastre pentru a face față cerințelor uh, de testare și pentru ca consumatorii să primească beneficiile pentru care plătesc. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Grundler ne gândim în Europa că avem uh, cele mai bune legi privind consumatorul, privind sănătatea, însă dacă uh, vă ascultăm foarte atent, uh, cred că putem conchide că avem multe de învățat de la Statele Unite. Avem o problemă cu cei doi raportori. Unul este într-o misiune, celălalt, domnul Zalba, uh, este prins într-un ambuteiaj. Uh, o să ni se alăture. Uh, rog pe domnul Ghisec să ia cuvântul. La? Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Grundler, nu știu dacă înțelegeți germana. În orice caz, eu voi vorbi germana și aveți, la par- sau aveți parte de interpretare. Bine ați venit la noi. Ne bucurăm că sunteți alături de noi. Din păcate, raportorul nostru este prins într-un ambuteiaj și uh, ni se va alătura, dar ni se va alătura mai târziu. Prezentarea dumneavoastră a fost foarte interesantă. Legislația europeană este ușor diferită și tocmai de aceea eu consider că trebuie să subliniem mai bine diferențele existente din punct de vedere legislativ între cele două părți. Dați-mi voie să vă întreb care este rolul agenției dumneavoastră în definirea standardelor de mediu și standardelor de calitate a aerului. Care este rolul dumneavoastră specific în calitate de agenție de protecție a mediului? EPA establishes both the EPA stabilește atât standardele privind uh, aerul ambiental, cât de curat trebuie să fie acesta, precum și reglementările pentru reducerea emisiilor pentru a reduce concentrațiile de emisii în mediul ambient. Responsabilitățile mele specifice este să stabilesc aceste reglementări uh, în cazul surselor mobile, uh, autovehicule, camioane, uh, mijloace de transport, pentru a se ajunge la respectarea standardelor uh, uh, aerului în diverse regiuni ale Statelor Unite. Deci avem autoritatea națională de a stabili aceste reglementări în vederea reducerii uh, emisiilor de la surse mobile și uh, punerea în aplicare a acestor standarde prin certificarea produselor înainte ca acestea să fie vândute uh, de asemenea să avem strategii și de ori de câte ori identificăm probleme să uh, încercăm uh, să le rezolvăm și să impunem penalități dacă legea nu este respectată. Deci uh, EPA potrivit legii poate să stabilească cât de curat trebuie să fie aerul pentru a apăra sănătatea publică, dar și cât de uh, mult trebuie reduse aceste uh, emisii. Dar sunteți funcționar, nu sunteți direct ales de către cetățeni. Standardele în cazul nostru sunt stabilite de către Parlament. Prin urmare, vreau să vă întreb care este legitimarea democratică pe care, de care aveți parte în stabilirea acestor standarde. Mulțumesc, e o întrebare foarte bună. Deci, Congresul Statelor Unite uh, a emis uh, a, legea privind aerul curat în 1970 și prin acea lege a delegat autoritatea administratorului EPA să uh, pună în aplicare aceste responsabilități. Deci Congresul a adoptat această lege privind aerul curat și a, a încredințat mandatul EPA uh, să uh, stabilească aceste standarde și să le pune în aplicare. Administratorul, la rândul său, a uh, delegat o serie de responsabilități către nivelul meu pentru a stabili și a pune în aplicare aceste standarde. Deci odată ce au fost uh, definite standardele, congresmenii nu mai sunt incluși în, proces, în proces. Am înțeles bine, standardele sunt definite de către EPA. Mi s-a părut foarte interesant maniera în care vorbeați despre implicarea opiniei publice. Și în Europa avem uh, procedurile de consultare cu opinia publică. Uh, vreau să vă întreb cum implicați dumneavoastră opinia publică în Statele Unite. În al doilea rând, vreau să vă întreb în ce măsură industria este la rândul său implicată în uh, definirea plafoanelor minime. Noastră spuneați că încercați ca standardele pe care le stabiliți să poată fi, uh, să fie create în așa fel încât să, fie, să poată fi respectate. Prin urmare, vreau să vă întreb în ce măsură implicați industria. Sigur, Congresul Americanul, uh, American are uh, un rol important de control asupra unor agenții. Ni se oferă și resursele pentru a ne desfășura activitatea. Au loc audieri de acest tip și adresează întrebări EPA în legătură cu modul în care au fost stabilite aceste standarde. Cum uh, exercităm această autoritate este extrem de important pentru noi. Avem uh, un proces uh, deschis, transparent, cu întâlniri publice, însă înainte de a propune un standard, avem un proces de colaborare cu ONG-urile, cu, fabric, cu producătorii de uh, autoturisme, uh, furnizori de energie, agenții uh, guvernamentale, pentru că numai printr-un asemenea proces de colaborare transparent uh, informăm uh, mai bine uh, factorii decizionali. Deci, uh, în urma unui astfel de, un astfel de colaborări, uh, avem o audiere uh, Uh, și în momentul în care luăm decizii finale avem uh, obligația să răspundem la toate comentariile, să spunem cum am ținut cont de ele atunci când adoptăm deciziile finale. Mulțumesc. Doamna Șaranzova. Thank you and thank you. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru răspunsurile înscris, dar și pentru prezentarea dumneavoastră de astăzi. La răspunsurile înscris la întrebarea 10 ați menționat uh, faptul că uh, testul european NDC a fost uh, recunoscut uh, ca fiind neadecvat deja din anii 90. Așadar mă întreb care este aspectul principal, după părerea dumneavoastră, care face ca testul nostru să fie atât de neadecvat. Este faptul că nu acoperă Mm, conduita la volan uh, cu viteză mai mare sau pur și simplu nu este apt în general. Da, uh, Comisia și alții au recunoscut de ceva vreme încoace că nu este foarte strict acest text din, din, pentru autovehicul, pentru că ratele de accelerare, viteza maximă, lipsa de utilizare a aerului condiționat, uh, temperaturile. Noi avem cinci cicluri de testare pe care le utilizăm în Statele Unite, care acoperă condusul în oraș, în afară, pe autostradă, temperatură uh, scăzută, temperatură crescută și condus agresiv. Acest lucru, în acest fel mm, hotărâm care sunt condițiile normale de conduită și <clears throat> încercăm să uh, influențăm designul automobilelor pentru ca vehiculul să poată îndeplini aceste standarde în aceste condiții diverse de condus în mm, viața reală. Chiar și astăzi, în prezentarea dumneavoastră, ați făcut uh, referire la dezvoltarea tehnologică. Mă întreb dacă a existat vreo caracteristică în trecut care uh, să facă testul să fie și mai irelevant sau de, pur și simplu din anii 90 testul era neadecvat. Atât uh, testele de la bun început, uh, testele erau bazate pe capacitatea acestor uh, teste, aceste dinamometre și la început aceste dispozitive pur și simplu nu făceau față unei anumite rate de accelerare, erau prea uh, Uh, lente, așa că procedurile de testare au fost uh, bazate pe acest dispozitiv. Dinamometrele moderne au o rată de accelerare, permit o rată de accelerare și de decelerare mult mai mare și uh, la început testele erau bazate pe capacitatea echipamentului de testare și nu pe capacitatea autovehiculului atunci când am început, la început că existau aceste dispozitive de invalidare care duceau la o interpretare incorrectă că trebuia să se atingă doar standardele de emisii la o anumită temperatură pentru că acest lucru era specificat în test. Nu am fost de acord cu această abordare și ulterior am adăugat aceste cicluri de testare suplimentare pentru a uh, împiedica astfel de argumente în viitor. În răspunsurile dumneavoastră scrise v-ați uh, uh, referit și la un program de supraveghere care include combinarea ciclurilor non-standard și testare în, conduite, în condiții reale. Puteți să ne spuneți mai în, în amănunt ce înseamnă testarea non-standard și cum se combine acest, această testare cu abordarea standard. Mulțumesc. Nu vrem ca producătorii să știe, însă non-standard, însă testele sunt non-standard, le uh, amestecăm, le utilizăm aleatoriu, uh, abordăm cât de mai multe abordări încercăm să fim imprevizibili, pentru că noi ne place să ne numim uh, EPA neprevizibilă, pentru că din perspectiva noastră, utilizările în viața reală, acolo unde oamenii respiră, ar trebui să fie o situație extrem de asemănătoare cu situația noastră din laborator și dacă nu se întâmplă așa, atunci avem o problemă. Uh, există o problemă fie în procedura de testare sau o, procedură cu, o problemă cu autovehicul. În orice caz, uh, echipa mea vreau să fie curioasă și să exploreze de ce există, există aceste diferențe între testarea în laborator și viața reală. Doamna Șaldemoze, vă mulțumesc și eu aș dori să vă mulțumesc pentru prezență. Este foarte interesant pentru noi să învățăm din experiențele dumneavoastră. Încercăm acum să ne îmbunătățim legislația europeană și cred că putem să învățăm foarte mult de la dumneavoastră. Ceea ce m-a frapat când am citit răspunsurile dumneavoastră în scris și ceea ce ați spus acum este că aveți nu vreți ca producătorul să știe exact cum se testează pentru a nu putea să eludeze aceste uh, teste de când ați uh, dezvoltat această abordare, pentru că mi se pare foarte interesant să existe această reținere față de producători pentru ca aceștia să nu aibă ocazia să uh, ocolească aceste teste. Programul nostru de testare din trecut și de acum este aleatoriu și uh, țintit. Ceea ce am învățat din, din această experiență în ultimii ani este că trebuie să fim neprevizibili, imprevizibili. Am testat aceste dispozitive în 2009, când au intrat pe piață, au, am avut uh, cicluri de testare foarte uh, riguroase. Am inventat uh, dispozitive, cunoaștem uh, testarea în condiții reale, și uh, ar fi trebuit să folosim, să detectăm dispozitivele de invalidare. La început uh, testam uh, camioanele grele, sub 1% din autovehiculele sunt cu motorină în Statele Unite. Și am învățat, am tras învățămintele pentru că în septembrie am am scris producătorilor auto spunându-le că vom adapta uh, procedurile de testare și că vom păstra mai mult autovehiculele. Și acea, așa s-a întâmplat că am descoperit aceste dispozitive. Am testat vehicule în, în producție, în preproducție și vehicule din partea provenite din, de la public. Credeți că în, este în natura unui producător auto să respecte cerințele minime sau câteodată nici măcar acest minim. Cre- crezi că este în natura lor sau de ce aveți această abordare? Aș spune că în anii 90, la sfârșitul anilor 90, era în natura lor. După aceea am acționat împotriva acestor dispozitive de invalidare uh, în autoturisme și camioane și producătorii au învățat pentru că a fost o modalitate foarte costisitoare și incorrectă de a interpreta regulamentul. De atunci am clarificat lucrurile și când am ajuns la un aranjament de un miliard de dolari, uh, acest lucru este destul de uh, un contrastimulant destul de puternic pentru o companie pentru a începe să respecte uh, criteriile. Aș dori să mai adaug un lucru Multe filme, începând cu anii 90, au introdus uh, proceduri interne. Un cineva mi-a spus că au un comitet de dispozitive de invalidare în procesul de producție, alții au uh, training-uri riguroase pentru cei care uh, Uh, lucrează la soft, uh, își fac notițe cu ce înseamnă un dispozitiv de invalidare. În acest an cerem fiecare companii să ne spună care sunt procedurile lor de gestiune pentru a uh, lupta împotriva acestor dispozitive de invalidare. În Europa discutăm foarte mult despre aceste teste în viața reală. Uh, Însă dumneavoastră ați avut multe teste înainte de punerea de piață, după aceea ne recomandați același lucru, să avem mai, mult, mai, mai multe teste și să facem mai multe teste în condiții reale. Eu sunt inginer și bineînțeles că inginerii au nevoie de cât mai multe date posibile. După cum ați uh, spus, suntem foarte indiscreți în America Nu ezit să vă spun dumneavoastră ce să faceți. Nu știu că avem obiceiul să spunem altor țări ce să facă, noi cei din America, dar și uh, eu nu sunt expert în propunerile dumneavoastră, am fost informat de către colegii din comisie uh, și în ceea ce privește RDE și în ceea ce privește omologarea de gen, este un pas în direcția cea bună. Însă ce tip de testare este mai bun? Eh, ceea ce facem în Statele Unite este ca pentru a maximiza resursele, am, am intrat în parteneriat cu statul California și cu colegii din Canada care au integrat conformitatea și eh, colaborăm, eh, ne transmitem informații unii celor, celorlalți. Doamna Devesmacher? domnul Mesfacher, dar voi vorbi în limba olandeză. Bun venit la comisia noastră. Este foarte clar în cazul nostru, în acest caz că abordarea americană este foarte diferită de abordarea din Europa, însă cred că trebuie să înțelegeți trebuie să înțelegem argumentele care v-au dus la această abordare, pentru că doar în acest fel putem să ajungem la concluziile necesare. Și ajung la următoarea. Atunci când se stabilește legislația pentru standardele de emisii, dacă ne uităm la emisiile de dioxid de carbon, acestea sunt, une, sunt una dintre prioritățile principale însă reducerea noxelor a fost uh, foarte importantă de la bun început, însă în Europa nu. Uh, cum se compară, cum se hotărăște ponderea de CO2 și NOx în Statele Unite? Noxe. am stabilit standarde de emisii pentru ambii poluatori, pol, ambele substanțe în ambele cazuri în mod asemănător. Am făcut studii tehnice, am făcut modele de simulare a vehiculelor, studii de cost, modele de calitate a aerului și un standard bazat pe, perform- pe performanță, care este standardul necesar atât pentru poluarea cu dioxid de carbon cât și cu NOx pentru a îndeplini obiectivul conform uh, Clear, Clean Air Act. Am avut un proces transparent de stabilire a acestor standarde. În trecut am auzit argumente în sensul că EPA trebuie să aleagă între reducerea NOx sau uh, reducerile de dioxid de carbon și că trebuie găsit un echilibru pentru că nu se pot reduce amândouă. Am re, respins aceste argumente pentru că credem că există tehnologia pentru a reduce gazele cu efect de seră și noxele în același timp și a, aceasta a fost abordarea noastră. Este o abordare diferită, însă uh, împărtășiți uh, punctul de vedere următor. Felul în, care felul în care se stabilesc standardele de noxe și oxid de carbon înseamnă că legiuitorul favorizează o tehn- un tip de tehnologie față de alta, de exemplu motorină sau benzină. Nu sunt de acord cu această abordare. Stabilim standardul, standardul pentru dioxid de carbon și noxe fără a avea în vedere o tehnologie particulară. Lucrăm pentru a ne asigura că aceste standarde sunt realiste, însă după aceea lăsăm la latitudinea producătorului auto să aleagă între uh, o tehnologie hibridă, avansată pe benzină, tehnologie diesel, toate aceste opțiuni sunt disponibile și în Statele Unite și nu favorizăm un tip de tehnologie față de alta, nici prin uh, impozitare, nici prin standarde. Vă reamintesc că o mașină cu motorină trebuie să îndeplinească aceleași standarde de, de performanță ca și o mașină pe benzină. Uh, contează ce iese prin uh, țeava de eșapament. Uh, plămânilor noștri, plămânii noștri nu fac nicio diferență între ceea ce intră în rezervorul de benzină sau de motorină. Și uite, încă o întrebare în legătură cu dialogul care există între Statele Unite și Uniunea Europeană. La sfârșitul anilor 90, dumneavoastră ați făcut trimite la acest lucru. În Statele Unite deja ați, uh, v-ați confruntat cu aceste mecanisme dispozitive de invalidare. Ați contactat în momentul respectiv uh, Uniunea Europeană? Ați uh, avut cum vorbi pentru a evita asemenea probleme în viitor? Acest lucru era cam înainte de uh, am ocupa eu, eu postul, să știu că echipa mea este foarte activă la grupurile de lucru de la Geneva. Uh, și hotărârile aplicabile producătorilor uh, uh, în domeniul uh, camioanelor erau foarte bine cunoscute la momentul respectiv. Și în, în răspunsul dumneavoastră la întrebarea 10 spuneți că recent s-a înființat o rețea internațională pentru schimb de informații și că Uniunea Europeană este implicată în rețeaua respectivă. Există planuri specifice și concrete în legătură cu această rețea? Da, am avut două reuniuni, am uh, uh, chemat primul summit al părților în aprilie și m-am întors de la a doua reuniune care a fost găzduită la ISPRA de către Comisie și GRC, a fost au participat Japonia, Corea, Brazilia, diverse state membre, Statele Unite, colegi din Comisie. Planurile concrete sunt următoarele. Să avem un dialog repetat uh, de rutină pentru a schimba experiențe în legătură cu testarea și aplicarea uh, măsurilor legale. Deci în ultima reuniune am informat colegii în legătură cu cazul Volkswagen. Uh, informațiile detaliate, câteva informații despre testele non-standard modalități pentru a face ca testele să fie mai ieftine și mai eficiente. Și așadar aș uh, descrie-o ca o rețea de creare de relații pentru punerea în comun a acestor informații. Domnul Zalba. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi cer scuze că pentru întârziere, însă am fost într-un ambuteaj groaznic. În același sens Mm, vă mulțumesc pentru prezență. Prima întrebare este unde considerați că sunt slăbiciunile și uh, aturile uh, schemei uh, stat, stat, din Statele Unite și California uh, părțile pro, aturile și mm, slăbiciunile acestui sistem de testare mm, din California. Acest sistem de testare este centralizat, are un set de instrumente foarte robust pentru a dezvolta proceduri de testare și pentru a solicita informații de la producători că toate datele legate de emisii sunt date publice, Uh, transparente că avem uh, o schemă de punere în aplicare foarte strictă și că atât California cât și EPA consideră că este foarte important să ajungem la o conformitate um, pe toată durata ciclului de viață al produsului. În ceea ce privește slăbiciunea, după cum am menționat deja, Aș fi, mi-aș fi dorit să fim mai neprevizibili în trecut. Am uh, remediat acest lucru după septembrie. Însă, uh, aș spune de asemenea, în, uh, fără falsă modestie, că niciun sistem nu este perfect și că întotdeauna trebuie să ne adaptăm și să, schimb, să, să ne schimbăm. Trebuie să avem acum discreția de a ne, și hotărârea de a ne uh, consolida abordarea. Sunt de acord că niciun sistem nu este perfect. Cum poate uh, să se îmbunătățească așadar sistemul european? Din nou, nu, am, nu cunosc în detaliu legislația europeană și propunerile făcute, dar cunosc faptul că Comisia vrea să îmbunătățească colectarea datelor prin sistemul de uh, monitorizare și comisia dumneavoastră va face o propunere pentru a schimba omologarea de gen pentru a asigura o coerență mai mare și v-aș sugera că și acesta este un pas foarte important în direcția cea bună. O altă întrebare ați testat uh, autovehiculele Chrysler sau Fiat care folosesc tehnologie din diesel pe piața europeană? Nu testăm vehiculele care sunt menite pieței europene, sunt, testăm vehiculele cu motorină care sunt produse pentru piața americană aceste teste au dus la un standard de EPA de certificare pentru vânzare pentru vehicule de la Volkswagen, la Jaguar, Range Rover, General Motors și așa mai departe. Ați găsit un dispozitiv de invalidare în varianta uh, americană a autovehiculelor care au fost uh, care autovehicule care sunt comercializate și în Europa. Avem uh, autovehicule cu motorină doar din partea 5 producători, am menționat uh, vehiculele Volkswagen, General, General Motors și anumite modele Jaguar și Land Rover. Uh, nu discut în momentul actual testarea altor vehicule. De ce nu acum? Pentru că încă suntem în curs de testare. Vă mulțumesc ați găsit și alte nereguli în aceste... Puteți să-mi repetați întrebarea? Ați găsit alte nereguli în, în comportamentul de emisie a acestor vehicule? Este un domeniu pe care nu sunt uh, nu pot să-l discut în acest moment pentru că testele sunt uh, în curs. Sper că ne veți putea uh, răspunde la aceste întrebări odată ce testele sunt încheiate. Vă mulțumesc. Domnul Torvalds. Thank you. It's nice to have you, have you here, Mr. Grant. Mulțumesc, mă bucur să vă avem alături de noi, domnule Grundler. Cred că ceva nu funcționează în comunicare aici. Dumneavoastră vorbeați despre uh, testarea imprevizibilă. Eu consider că în Europa avem o testare chiar mai imprevizibilă decât în America. Uh, Acțiunile dumneavoastră așa descrise par uh, foarte raționale și simple. După ce v-am ascultat, uh, am avut senzația că nu-i mare lucru să-ți dai seama ce anume trebuie să faci. Îmi cer scuze, era o întrebare în cele spuse de dumneavoastră. Da, și anume, dacă aveți o organizație care ar putea organiza un test eficient și nu o face, atunci care ar fi explicația? Nevoința sau incapacitatea de a demara respectivul test? N-aș vrea să speculez pe marginea unei întrebări atât de ipotetice și nici nu o voi face. Bine, dar în uh, răspunsurile dumneavoastră spuneți că testele europene sunt uh, inadecvate. Nu pot să răspund la întrebarea ce anume se întâmplă în, în uh, motor. Uh, deci, indirect, ne spuneți practic că nu ne facem, uh, nu facem ceea ce trebuie să facem. Dați-mi voie să vă spun că nu consider uh, că cineva ar fi un idiot, dar în același timp uh, e drept, nu e chirurgie, dar nu e nici simplu să îi descoperi pe cei care trișează. E nevoie de mai mult uh, decât un test uh, de emisii în condiții reale, e nevoie de un uh, laborator competent și e nevoie și de ingineri cu experiență și doar cu acești factori se poate, se pot stabili sau descoperi cei care încearcă să trișeze. În Statele Unite, spre exemplu, se merge mai departe. Conform legislației americane, producătorii sunt obligați să declare anumite uh, dispozitive și să argumenteze utilizarea respectivelor dispozitive care s-ar putea să fie dispozitive de invalidare. Uh, și uh, noi avem uh, aceste date la dispoziție, cu toate acestea demarăm mai apoi toate uh, testele necesare. Deci, dacă. Uh, și asta pentru că s-ar putea ca printre producători să există trișori. Dar pentru a-i descoperi pe acești trișori e nevoie de. de. Uh, expertiza necesară pentru a descoperi de ce anume un autoturism se comportă într-un fel în laborator și în alt fel pe șosea. Noi încercăm să descoperim aceste, cauza acestor discrepanțe. Deci, în ciuda faptului că motoarele pe motorină reprezentau o cotă mică de piață în, în Statele Unite ale Americii cu vreo 2 ani în urmă, am uh, descoperit aceste discrepanțe și nu ne-am mulțumit cu răspunsurile uh, simpliste și restul îl cunoașteți deja. Dați-mi voie să vă spun că nu mi-ar plăcea să rămâneți cu impresia că e simplu să faci lucrurile astea. E nevoie de expertiză, e nevoie de ambiție, e nevoie de echipament, de autoritate și de curiozitate. Și probabil voință. Ce ați spus? Voință. Da, cu siguranță. foarte interesant. Punerea, nepunerea întrebărilor uh, potrivite este tocmai unul dintre subiectele noastre de discuție aici la Comisie. Doamna Chilonan. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc, domnule Grundling, pentru, Grundler, pentru că ați venit alături de noi astăzi. Vreau să vă întreb uh, cât anume a durat crearea acestei metode de testare în America. Și vreau să vă întreb care au fost uh, argumentele aduse de către producători împotriva emisiilor în condiții reale. Lucrăm la tehnica de măsurare de mulți ani. Primul brevet a fost de, obținut în anii 80 și folosim am folosit aceste dispozitive pentru a, a măsura mai întâi de toate emisiile camioanelor. Nu pot să vă spun neapărat cât anume a durat uh, până am creat primul test. Noi nu avem o, o legislație în ceea ce privește testele acestea de tip uh, RDE, noi testăm uh, ce se întâmplă cu vehiculele în lumea reală. Acum, în ceea ce privește reacțiile din partea producătorilor, ei, nu le-am cerut părerea, nu, nu i-am întrebat dacă li se pare că e o idee bună să creăm aceste teste. Ne-am uh, ocupat uh, sau aceste dispozitive au fost uh, create, au dat rezultate odată cu uh, trimiterea în justiția în anii 90 a unor mari uh, producători de autoturisme de, sau vehicule grele și după aceea aceste dispozitive au continuat să fie folosite și pentru testarea vehiculelor ușoare. Le cerem și producătorilor să facă testele proprii, iar EPA își continuă testele individuale. Uh, Uh, până nu de mult uh, aplicam aceste teste în special la camioane și vehiculele grele, dar acum începem să le folosim și în cazul vehiculelor ușoare. Ce le-ați spune producătorilor europeni de uh, autovehicule care consideră că 80 de miligrame pe kilometru e un standard prea înalt. De asemenea, vreau să vă întreb cum sunt, vă finanțați activitățile? Producătorii au un rol aici? EPA nu stabilește standarde de emisii pe care le consideră irealizabile. Standardele, no- standardele noastre sunt într-adevăr severe, dar se bazează pe tehnologie, pe cercetare și, în plus, stabilim o perioadă de tranziție de care se pot bucura producătorii pentru a, îndeplinirea acelor standarde. Toată munca noastră este transparentă, discutăm permanent cu producătorii, deci datele noastre, argumentele noastre sunt la dispoziția tuturor. Asta nu înseamnă că suntem întotdeauna de aceeași părere cu producătorii, dar noi considerăm că legea noastră privind combaterea poluării aerului ne obligă să venim cu standarde care să oblige la rândul lor uh, îmbunătățirea tehnologiei. Deci, standardele noastre se bazează pe ceea ce este posibil de realizat uh, Uh, bineînțeles, acordăm o perioadă de tranziție uh, producătorilor care au astfel timp să vină cu modificările necesare pentru atingerea acelor standarde. Și activitatea noastră este finanțată de către Congres. Domnul Eckhout. Bună ziua, vă mulțumesc că ați venit aici să ne explicați experiențele dumneavoastră. Știu că nu vreți să dați uh, lecții în calitate de americani, dar n-ar fi rău să învățăm mai multe despre anchetă. Mă uit și la uh, răspunsurile obținute din partea CARB din California, cu care de altfel vă înțelegeți foarte bine, uh, dar aș vrea să înțeleg mai bine cum s-a ajuns la cazul Volkswagen. CARB spune că uh, colegii de la Centrul Comun de Cercetare au fost cei care au dat primul semnal de alarmă, semnal de alarmă care i-a obligat pe cei din California să cerceteze Volkswagen. Cum anume ați ajuns la decizia de a investiga Volkswagen, prin urmare? Colegii din California au o relație uh, solidă de colaborare cu cu agenția noastră, o relație care s-a întărit chiar în baza acestei experiențe. Avem uh, și noi, dar au și cei de la CARB, o relație strânsă cu cei de la Centrul de Cercetare uh, Comună și uh, există un interes mare pentru reducerea emisiilor, în special în California. California. Nu știu cum anume s-a petrecut coordonarea, dar în ceea ce privește cazul Volkswagen, vă pot spune că în momentul în care am primit uh, primele informații despre emisiile autovehiculelor Volkswagen, date pe care le-am primit uh, din mai multe surse. Uh, cei din California au sărit pe aceste date, am fost informați permanent, am uh, început să punem întrebări producătorului, uh, răspunsurile pe care le-am obținut nu au fost satisfăcătoare, dar până la urmă ce anume a demarat ancheta de conformitate a fost uh, rezultatul uh, uh, testelor de la Universitatea din West Virginia. Era vorba despre cercetare, așadar, cercetarea a dus la această anchetă. Deci să înțeleg că au existat date de la ICCT care v-au, demarat, v-au uh, determinat să uh, anchetați Volkswagen. Dar existau informații uh, prealabile cu privire la dispozitivele de invalidare? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Într-adevăr, e una să măsori emisiile reale în exploatare și alta este um, descoperirea dispozitivelor de invalidare. Încercăm, uh, bineînțeles, să despărțim grâul de neghină înainte de a concluziona că avem de-a dreptul de a face cu un dispozitiv de invalidare. Ei, când vine vorba despre aceste dispozitive, testele sunt uh, complexe, pe șosea, în laborator, încercăm să descoperim dacă vehiculul nu este cumva creat în așa fel încât să se comporte altfel în timpul testării și pe șosea. Deci, tocmai de aceea e nevoie de echipament de testare și de experiență dar aceste lucruri sunt uh, disponibile și în Europa prin intermediul uh, Centrului de Ce- Comun de Cercetare. Deci să înțeleg că dacă europenii spun că nu au uh, deținut echipamentul necesar pentru a detecta aceste dispozitive de invalidare, cum anume dumneavoastră le-ați putut uh, depista uh, pornind de la aceleași date pe care le-am primit cu toții de la ICCT? Dați-mi voie să vă dau câteva date din, din perspectiva americană. Personalul meu nu a acceptat faptul că un vehicol ar trebui să emită mai mult pe șosea decât în laborator. Și tocmai de aceea noi am întrebat din nou și din nou, răspunsurile n-au fost satisfăcătoare. Deci asta este curiozitatea despre care vorbeați, n-ați acceptat discrepanțele. Și ce anume vă face să credeți că aceste discrepanțe nu au fost un motiv uh, pentru demararea unei anchete în Europa, având în vedere faptul că am avut exact aceleași uh, uh, posibilități și aici în Europa? Nimeni în Statele Unite nu a fost uh, surprins să, ce- să citească rapoartele uh, Centrului Comun de Cercetare din 2009-2010 am atribuit acele emisii ridicate în utilizare uh, sistemului de testare european care nu era la nivelul așteptărilor. Vorbeam despre accelerare, despre viteză, despre temperaturile care nu erau luate în considerare în Europa. Deci majoritatea a considerat că aceste discrepanțe se datorează faptului că testului, uh, uh, ciclului de teste deci majoritatea a considerat că ciclul de teste nu este potrivit și tocmai de aceea noi am decis să folosim propriile noastre cicluri de testare și uh, iată ce s-a întâmplat. Uh, dar încă un lucru trebuie să, ține, să fie luat în considerare. Motoarele destinate pieței americane sunt diferite de motoarele uh, destinate pieței europene. De ce? Pentru că standardele americane sunt uh, mai uh, severe în ceea ce privește emisiile, uh, standardele în ceea ce privește ciclurile de testare sunt de asemenea mai severe la noi, prin urmare, iată, există această diferență standardele sunt uh, diferite, uh, testele sunt diferite și mașinile sunt diferite. Și lucrul acesta ne-a determinat să, să, testăm, să facem teste suplimentare. Doamna Evi, mulțumesc, mulțumesc mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Sunt într-adevăr foarte interesante. Dați-mi voie să vă pun o întrebare în ceea ce privește răspunsul pe care l-ați dat la întrebarea 10. Aici spuneați că EPA s-a implicat în procedura de uh, verificare a testelor de omologare. Asta pentru a Uh, echilibra the new driving cycle la nivel european? Oare ar exista mm, condiții mai reprezentative pentru testarea în, pe șosea? Care au fost factorii care au fost luați în considerare de, de, uh, de către dumneavoastră? Și după aceea mă întreb care au fost motivele pentru care autoritățile europene au acționat altfel decât cele americane. Uh, după aceea, când vine vorba despre uh, procedura mondială de armonizare, uh, vreau să vă întreb de ce nu v-ați implicat în crearea acestor teste mondiale? De ce uh, Statele Unite a renunțat? Vă mulțumesc pentru această întrebare. O serie de colaboratori de-ai mei au participat întotdeauna la Geneva, la întâlnirile de la Geneva și ne-am dorit întotdeauna să venim cu expertiza noastră în ceea ce privește aceste teste pe care le organizăm în Statele Unite. Asta se întâmpla în perioada de după alegeri în Statele Unite și noul președinte, președintele Obama, ne-a cerut pe vremea aceea să venim cu sau să încercăm să creăm standarde în ceea ce privește uh, gazele cu efect de seră, a trebuit să prioritizăm, avem nevoie de talente, de oameni care să vină să lucreze la aceste uh, standarde noi cu privire la gazele cu efect de seră în uh, Statele Unite. Deci n-am mai putut să ne implicăm la fel de mult la Geneva ca până în momentul respectiv am încercat să explicăm de ce considerăm că ciclul nostru de testare este mai uh, bun decât cel european, deci este superior. <laughs> În mod evident nu am fost convingători pentru că, iată, la Geneva nu se face tot ceea ce se face în America prin cele cinci cicluri. Noi n-am fost dispuși să ne schimbăm regulamentele în favoarea sau de dragul de a aborda un uh, standard de noi care nu se ridicau la așteptările noastre. Și după aceea, adaptarea unui uh, test, uh, unui ciclu de testare în momentul respectiv ar fi uh, ar fi încetinit lucrul la primele standarde americane în ceea ce privește gazele cu efect de seră și am decis să nu facem lucrul acesta. Grație. Bun, mulțumesc. O altă întrebare EPA face teste de omologare tehnică pentru noi modele, înainte ca acestea să fie introduse pe piață, uh, chiar înainte de uh, a fi produse, face teste pe prototipuri. Poate uh, producătorul să ceară această omologare pe baza unor testări făcute în propriile lor laboratoare, au această posibilitate sau în laboratoare private. Pot să obțină astfel de omologări uh, uh, tot, când totul se face în laboratoare care sunt sub controlul dumneavoastră? Răspunsul da. Producătorul producătorului se cere să facă aceste teste în uh, laborator majoritatea au astfel de laboratoare, apoi ne furnizează aceste informații uh, în momentul în care depun cererea de certificare. Noi facem uh, un audit 20-30% uh, din aceste vehicule facem, elaborăm un ordin de testare și trebuie să ne trimit aceste vehicule în laboratoarele noastre și uh, dacă rezultatele sunt uh, diferite, rezultatele obținute de noi sunt cele care au câștig de uh, cauză. De asemenea, uh, testăm uh, vehicule care vin direct de pe uh, banda de producție, de pe linia de producție, deci testăm aceste vehicule pentru a ne asigura că ele sunt uh, în conformitate cu prototipul pe care ni l-au uh, transmis. Și de asemenea obținem astfel de uh, vehicule și de la proprietari, de la populație. Domnul Belet, mulțumesc că ați venit. Îmi pare rău că trebuie să vă pun în fața următoarei întrebări. Au fost niște analize în legătură cu uh, uh, scandalul Dieselgate din Statele Unite și tratamentul și amenziile uh, foarte mari care au fost uh, uh impuse producătorului. Lucrurile au fost analizate și din punct de vedere al uh, concurenței. Aceste uh, amenzi au uh, fost urmarea unor interese uh, economice pentru a face piața uh, mai dificilă pentru producătorii de motoare diesel în mod deosebit. Cum vă așteptați, sunt în total dezacord cu astfel de analize. Nu am văzut astfel de analize. Avem rezultate foarte uh, clare și acte foarte clare și invit pe analiști să privească toate aceste uh, date, toate documentele. În ceea ce privește duritatea, trebuie să vă spun că Niciodată nu am văzut în istoria noastră un comportament uh, ca acesta. Procurorul general adjunct a spus acest lucru și cred că este o categorie aparte. În ceea ce privește amenziile, vreau să vă uh, spun că noi, până în momentul de față, nu s-au uh, Uh, evaluat uh, aceste amenzi. Totul este în uh, curs. Până acum nu s-a ajuns la o soluție decât la o soluție parțială. Nu am nimic altceva de spus decât că această rezolvare parțială se referă la vehicule și la prejudiciile aduse de aceste vehicule mediului și încurajează investițiile în tehnologiile curate însă deocamdată nu au fost stabilite penalitățile. Când analizăm cifrele uh, Anteriorul uh, scandal uh, Dieselgate uh, a fost uh, cu Uh, tractoarele. Uh, atunci s-au dat amenzi în valoare de 10 milioane de dolari, acum se vorbește de 15 milioane de dolari. Uh, puteți să faceți o comparație? Acești analiști greșesc. Ar fi putut consulta experți din Statele Unite. Nu au fost evaluate amenzi, deci nu e nimic de comparat. Cifrele pe care le-ați citat reprezintă costurile posibile totale de uh, abordare a acestor vehicule care nu pot să fie aduse în conformitate în Statele Unite. Deci, consumatorii vor primi această opțiune uh, de a revinde vehiculele Uh, producătorilor. În ceea ce privește prejudiciul de mediu, aceste vehicule, dacă rămân pe șosea, au uh, cauzat și vor cauza, este un calcul în ceea ce privește prejudiciile uh, de oxid de azot, de emisii de oxid de azot și în a treia categorie e vorba de investiții pe care Volkswagen a hotărât să le facă în tehnologii curate. Da, în momentul în care uh, pui 6.000 uh, de autoturisme care nu sunt în conformitate uh, pe șosea, sigur că asta e o problemă. Doamna Dali, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc domnule Grandler că ați, ne-ați prezentat aceste informații. Vreau să Uh, preiau două puncte. Să fii uh, imprevizibil, dar pe de altă parte trebuie să adaptezi uh, sarcinile EPA. Vreau să mă refer în mod deosebit la răspunsul dat la întrebarea 5 în uh, răspunsul înscris. A spus că EPA ulterior a creat noi proceduri de test atât uh, pentru vehiculele ușoare cât și pentru cele grele, astfel încât uh, standardele de emisii să fie respectate. Dar înțeleg că atunci când schimbați astfel de teste, trebuie să o faceți cât mai rapid cu putință și să nu lăsați să treacă timpul. Cât durează ca EPA să uh, implementeze noul uh, regim de testare? Uh, cât timp durează până când uh, uh, EPA face această trecere de la un test la altul? Mulțumesc uh, pentru aceste întrebări. Am creat în 1996 Uh, procedura suplimentară de testare care să fie valabilă pentru uh, anul model 2000. Uh, deci ne-a luat vreo 2 ani să adaptăm această procedură de testare suplimentară și ne-a permis să ne adaptăm. Această procedură suplimentară a fost adoptată în anul 2000, apoi am început să o adaptăm uh, pentru uh, emisiile uh, de dioxid de carbon pentru anul model 2008. Însă nu e deloc simplu să dezvolți să elaborez o nouă procedură de uh, testare, pentru că, așa cum am spus, e vorba de o consultare publică, de consultarea cu uh, producătorii. Deci, ați spus că ați implicat și populația în crearea de astfel de uh, proceduri de testare. În ultima uh, vreme, în general, uh, facem o propunere, o elaborăm timp de un an sau chiar doi ani, în funcție de domeniul de aplicare a acestei propuneri, după care urmează 12 ani mă scuzați, 12 luni uh, pentru uh, a discuta uh, cu publicul această procedură. Deci reușiți să mențineți această testare imprevizibilă pentru a vă asigura că Uh, vehiculele emit uh, în laborator uh, tot atât de multe emisii ca și pe șosea în exploatare. Cum reușiți să păstrați acest echilibru? Sigur, în ceea ce privește procedurile noi, imprevizibile, neanunțate, le instituim în 24 de ore. de îndată ce avem uh, această notificare a uh, încălcării, transmitem o scrisoare uh, producătorului ne exercităm această prerogativă prin care vă cerem să faceți acest lucru sau să testați vehiculul dumneavoastră și vă cerem să faceți asta acum. Deci această, acest criteriu de imprevizibilitate, să spunem așa, poate uh, să fie schimbat în 24 de ore, nu durează mai mult, nu? Nu, pentru că avem acest uh, instrument uh, putere, puternic care este de Clear Air Act. Acesta ne dă posibilitatea, legea aceasta ne dă această posibilitate și potrivit uh, și reglementărilor uh, noastre avem uh, dreptul să testăm oricând, oriunde un producător într-o varietate de condiții. De pildă, am cerut unui producător anume să testeze vehiculul la temperaturi diferite și să ne furnizeze uh, aceste informații. Deci nu trebuie să parcurgem un proces de reglementare pentru a uh, institui o nouă procedură de testare. Și acest lucru este uh, important, uh, nu? Pentru. Deci este semnificativ uh, pentru că în felul acesta uh, producătorii nu vor uh, eluda sistemul. Da, aș spune că este un factor descurajator uh, foarte puternic. în septembrie trecut nu știu foarte bine cum vom realiza aceste teste. Atunci când EPA preia vehicule de la proprietari, de la persoane private, cum o face și uh, EPA uh, preia, uh, impune o serie de uh, taxe uh, producătorului. Cum uh, funcționează aceste uh, taxe? Pe baza numărului de vehicule vândute sau pe baza altor criterii? în legătură cu modul în care preluăm de la cetățeni, de la persoane private. Acest lucru uh, este voluntar. Primesc o scrisoare uh, de la EPA care invită să participe uh, la acest proiect, le spunem că le dăm o mașină în schimb, le spălăm mașina sau facem un schimb de ulei și, în general, reacțiile sunt bune. Avem o reglementare care stabilește taxele, care sunt actualizate permanent. Ele includ uh, costuri uh, directe și indirecte legate de uh, testarea conformității. Deci există o cifră pentru un autovehicul, de pildă, 25 de mii pe certificat. Asta reprezintă o familie de vehicule noi încasăm aceste taxe și le trimitem la trezoreria Statelor Unite, deci nu cheltuim banii direct. Uh, în fiecare an, uh, Congresul în înțelepciunea sa hotărăște care va fi bugetul EPA. Deci ne place să credem că există o corelare, dar nu noi aș spune că direct, o corelare directă. Uh, mulțumesc. Domnul Ghizichie. Am uh, șase minute și nu trei și salut acest lucru. O să revin la prima întrebare unde am avut impresia că nu mi-ați răspuns totul. Am întrebat uh, despre industrie, ați vorbit de cum implicați populația, însă industria automobilului uh, din Statele Unite, în ce măsură este implicată? Interesul în Europa este să vedem dacă uh, asociațiile europene sunt implicate direct sau indirect în uh, vreun proces de acest tip. Acesta este întrebarea mea. Îmi pare rău că nu v-am răspuns complet la întrebare. Am vorbit uh, despre public, uh, de fapt m-am referit și la producători, pentru că ei sunt intens implicați. Vrem uh, să știm ce se întâmplă în laboratoarele lor, cum văd piața, tehnologia, care este, după părerea lor, uh, potențialul tehnologiei. Deci sunt uh, profund implicați în procesele de reglementare. Mergem uh, uh, periodic în Asia, Germania, uh, Detroit, unde se dezvoltă uh, tehnologiile. Uh, primim un briefing confidențial pentru a înțelege ce se întâmplă. Apoi ne facem munca în laboratoarele noastre, uh, unde evaluăm ultimele, cele mai noi tehnologii. Testăm cele mai noi vehicule, dar uh, încercăm să vedem cum producătorii controlează aceste motoare, uh, ce se întâmplă în interiorul acestora, uh, cum putem să facem reglementările astfel încât Uh, să facem testarea mai bună. Este, uh, sigur, uh, o activitate competitivă. După aia ne ducem la ei, ne întâlnim cu inginerii lor, le punem întrebări. Mulțumesc, domnule Grunler. A fost un răspuns cuprinzător, vă mulțumesc. A spus că agenția primește resurse suficiente care sunt disponibile, deci trebuie să Uh, facem recomandări în această comisie, avem uh, Centrul Comun de Cercetare. Ne puteți spune uh, numărul de personal pe care îl aveți, care este bugetul pe care îl are agenția și câți oameni de știință fac cercetare, câți oameni de știință, ingineri sunt implicați în măsurătorile propriu-zise. Acest lucru este foarte interesant pentru mine. Uh, este o chestiune de uh, software și nu de hardware. Câți experți de în software aveți? Puteți uh, să evaluați toate aceste probleme uh, in-house sau apelați uh, la experți sau uneori uh, trebuie să apelați la experți uh, terți în cazul uh, Volkswagen, de pildă. Mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând, nu am spus uh, niciodată că uh, primim resurse suficiente de la Congres. Am spus că Congresul ne pune la dispoziție resurse și suntem recunoscători pentru ceea ce ne oferă. În organizația noastră avem 350 de funcționari publici eh, pentru a acoperi responsabilitățile la care m-am referit. E vorba și de carburanți, nu numai de vehicule. Din 350, 200 eh, sunt oameni de știință eh, 200 sunt implicați în testarea vehiculelor, controlul conformității, uh, operațiunile de testare, deci un număr uh, semnificativ de persoane, cam 12 milioane de dolari susțin uh, activitatea noastră de valoare a conformității. Toată testarea vehiculor se face in-house. O considerăm că este o activitate um, care trebuie să o facă un organism guvernamental și nu unul privat. Cât despre inginerii specializați în software, suntem norocoși, norocoși că am adoptat la vremea potrivită o strategie adecvată și am recrutat persoane foarte competente din industria automobilului, mm, persoane care, înainte de a veni la EPA, uh, calibrau uh, motoarele. Uh, deci avem mulți asemenea specialiști. Deci, înainte Uh, de a, a uh, lucra aici. Uh, am lucrat în industria vehiculor ușoare, deci înțelegem foarte bine ce se petrece în acest domeniu și cred că suntem suntem uh, abilitați să desfășurăm asemenea activități. Avem uh, modalități uh, inteligente de a descoperi dacă dispozitive de invalidare există. Nu trebuie să parcurgem toate milioanele de coduri ale software-ului uneori uh, inginerul ne pune la dispoziție o cheie pentru a înțelege uh, software-ul uh, care stă la baza funcționării vehicului respectiv. Dar niciodată nu avem prea mulți specialiști. Dacă aveți prieteni în congres, mulțumesc, doamna Bonifa. O să vorbesc franceză. Mulțumesc că sunteți aici și că răspundeți uh, atât de precis la întrebările noastre. Am o întrebare referitoare la testarea în condiții reale pe care le aplicați printre uh, ciclurile uh, de testare. De când faceți aceste testări și cât timp v-a luat pentru a perfecta o tehnică fiabilă? Ne-am uh, adoptat uh, ciclurile de testare, le-am dezvoltat în uh, anii 90 și acestea au devenit aplicabile în anul 2000. M-am referit la aceste cicluri de testare ele trebuie să acopere gama largă de operațiuni pe care um, îl fac vehiculele. Deci producătorii trebuie să testeze la minus 7 grade, 24 uh, de uh, grade, de la 0 până la 129 km pe oră, accelerare și decelerare rapide. Acestea sunt uh, împrejurări normale pentru un vehicul în exploatare. Nu pot să vă spun precis uh, cât timp ne-a luat uh, pentru uh, aceste cinci cicluri. Au mai fost create și trei cicluri suplimentare. Lecția cea mai recentă pe care am învățat-o este că trebuie să fim imprevizibili. Fiecare vehicul pe care testăm face obiectul uh, acestor teste laboratoare foarte precise și repetitive, care uh, acoperă o gamă largă de uh, condiții. Există aceste controle imprevizibile pentru a detecta un posibil dispozitiv de uh, invalidare. Iar în ceea ce privește uh, testarea uh, pe șosea, Uh, experiența ne-a învățat că această abordare cuprinzătoare este necesară dacă vrem să obținem rezultate bune. Deci faceți asta din anii 2000, deci de circa 16 ani faceți testare în condiții reale. Legislația americană a prevăzut uh, clar toate aceste uh, testări. Uh, legislația americană prevede obligativitatea uh, uh, unor rezultate aveți uh, latitudinea de a vedea în ce măsură puteți să aplicați cât mai bine legislația. Legislația este foarte precisă în legătură cu toate tipurile de teste sau dumneavoastră, Agenție Federală, aveți posibilitatea să uh, o aplicați așa cum considerați că e mai bine, iar atunci când uh, e nevoie să uh, o modificați odată cu evoluția tehnologiilor, uh, o faceți uh, fără să trebuiască să uh, treceți o nouă lege. Da, o întrebare excelentă. Cred că la originea uh, adaptării acestor testări a făcut parte din amendamente aduse legii privind aerul curat la sfârșitul anilor 90. Întreb, răspunsul este da. Avem avem uh, legiferate uh, testări obligatorii pe care le-am preluat în reglementări. Avem uh, latitudinea să facem testări în ciclurile standard și cele non-standard. Avem posibilitatea de a testa și de a da, adopta noi proceduri de testare, așa cum am făcut-o în septembrie trecut pentru a testa în condiții rezonabile uh, exploatarea unui vehicul. Nu ar fi rezonabil, de pildă, să testăm un vehicul la 120 de grade Fahrenheit, pentru că niciodată nu s-ar uh, întâlni cu asemenea uh, temperaturi vehiculul însă e normal să uh, testăm la 35 de grade Celsius sau 85 de grade Fahrenheit. Deci, uh, regula noastră este că vehiculele trebuie să respecte um, uh, standarde de emisii în condiții de exploatare normale. Și, desigur, uh, Uh, le folosim, uh, le testăm imprevizibil folosind echipament uh, PEMS și alte tipuri. O altă întrebare. Ați văzut probabil că în Europa există producători care au un, o marșă de temperaturi dincolo de care se, există dispozitive care opresc emisiile de, de de uh, oxid de azot. Dacă și la dumneavoastră există astfel de ferestre de la minus 7 uh, până la 35, ce părere aveți despre această atitudine a producătorilor uh, europeni? Again, I honor my modest... Din nou, voi fi plin de modestie. Până acum am avut o marjă destul de mare care a fost uh, <coughs> intențională, adoptată prin procesul de reglementare și a fost rezonabil să ne așteptăm că vehiculele din America se vor, vor întâlni cu temperaturile respective și că uh, vor funcționa în acea marjă. Colegii mei din Comisia Europeană sunt de acord și de aceea am adoptat RDE, care mi se pare un pas foarte important înainte. Da, vă mulțumesc, domnul Demesmacher. Da, vă mulțumesc. Când mai devreme am spus că legislația RDE în Europa, deci în legătură cu emisiile reale, este un pas în direcția cea bună, însă încă nu uh, este suficient. Ce se întâmplă cu factorul de conformitate care intră în această abordare? Știm că în uh, Statele Unite există un factor de conformitate de 0,4. Care este părerea dumneavoastră în acest sens? Nu sunt sigur că am înțeles la ce faceți eh, referire cu acest factor de conformitate 0,4. Eh, poate vă referiți la standardul de, mm, care nu trebuie depășit pentru vehiculele grele, însă nu avem un factor de conformitate pentru autoturisme. Deci înțeleg corect că nu aplicați un factor de conformitate Poate că înțeleg greșit întrebarea dumneavoastră, însă așteptăm ca vehiculele în utilizare să aibă caracteristici de emisii foarte asemănătoare cu cele din laborator. Testarea noastră nu este un uh, instrument de conformitate de reglementare, o testăm pentru a căuta probleme și dacă găsim probleme, folosim teste de laborator și alte metode. Așteptăm ca caracteristicile de emisii să fie asemănătoare, nu vor fi niciodată exacte pentru că condițiile reale se schimbă Însă trebuie să fie asemănătoare și dacă nu sunt asemănătoare, atunci uh, ceva nu funcționează bine. Vehiculele sunt gândite să aibă performanțe diferite pe drum, pe șosea, decât uh, în laborator și astfel apar aceste mecanisme de dispozitive de invalidare. Comisia are o abordare diferită cu, în ceea ce privește emisiile reale, în condiții reale de condus Uh, există un mecanism de omologare de gen. Noi avem o abordare diferită și monitorizăm uh, cu atenție ceea ce învățați în Europa prin abordarea RTE și ne vom adapta abordarea dacă considerăm necesar, însă nu am o părere în momentul actual în ceea ce privește factorul de conformitate, dacă acești factori sunt corecți sau nu, pentru că nu am suficiente date. Vă mulțumesc, doamna Chirionen. Vă mulțumesc că pentru a doua rundă voi vorbi în, în engleză. Sunt consultant uh, la GUE Angel. Cred că majoritatea cazurilor în Europa protejăm industria și uh, motorul, însă uităm de cetățean, ceea ce mi se pare foarte grav. După înțelegerea dumneavoastră, considerați că legislația americană în ceea ce privește dreptul consumatorilor este mai bună decât legislația din Europa? Cum uh, vedeți industria auto europeană în viitor? Pentru că situația acum de pe piețe este foarte dificilă, dacă înțeleg uh, corect în uh, Statele Unite. Există o modalitate de a recâștiga încrederea consumatorului în Statele Unite în tehnologia diesel? Cum vedeți situația? Este o întrebare interesantă. Nu sunt expert în protec- legislația privind protecția consumatorului în Statele Unite. Noi am avut uh, uh atribuția de a ne asigura că consumatorii sunt protejați în ceea ce privește emisiile Volkswagen a fost de acord să modifice să-și modifice caracteristicile. Acordul a fost în interes și în conformitate cu protecția consumatorului. În ceea ce privește viitorul industriei, am voi face câteva comentarii. Ați spus că este dificil. Eu nu cred că este atât. Nu cred că sunt de acord. Piața auto în Statele Unite este în creștere. Nu s-a întâmplat din vremea lui Henry Ford ca industria să aibă șase ani continui de creștere. Acum vehiculele din Statele Unite devin din ce în ce mai eficiente, în special uh, camioanele și SUV-urilor. Aceste programe, în ceea ce privește emisiile, funcționează foarte bine. Tocmai am emis un raport în ceea ce privește regulamentele. Credem că standardele pentru 2025 vor rămâne eficiente. În ceea ce privește motorina este complicat. Fără îndoială, reputația motorinei a fost lovită în America. Însă, motorina nu era foarte larg utilizată în Statele Unite, probabil din motive bazate pe, de piață. De exemplu, nu impozităm în mod diferit motorina și benzina, se, se plătesc aceleași uh, impozite, deci nu există niciun avantaj economic în uh, motorină, există un avantaj pentru eficiență, însă nu unul economic. Motorina are o concurență foarte mare cu benzină avansată, există versiuni, opțiuni hibride foarte atrăgătoare și fără îndoială uh, grupul Volkswagen uh, vindea majoritatea uh, vehiculelor diesel în America, Mercedes și alții, o, în proporție foarte mică. Deci cred că este o problemă de piață, șoferii americani își aduc aminte multe lucruri și își aduc aminte de uh, automobilele General Motors pe motorine care nu erau foarte atrăgătoare, uh, de deci, eșapamentele lor miroseau urât, uh, Există și noi modele noi certificate, nu suntem împotriva motorinei, suntem pentru aerul curat și, mm, după cum am menționat, performanța de mediu trebuie să fie aceeași indiferent de tipul de tehnologie utilizată. Deci vom vedea cu timpul, vom vedea dacă producătorii sunt interesați să mai vândă produse cu motorină în Statele Unite. Land Rover pe motorină Jaguar este un produs nou care tocmai a intrat pe piață, deci vom vedea. Vă mulțumesc, domnul Gezeken. Mulțumesc, domnul președinte, pentru a patra oară și ultima oară. Regulile privind uh, uh, emisiile de dioxid de, de, de carbon uh, sunt uh, greu de scăzut, deci există standarde mult prea înalte, chid că tehnologie curată există. Uh, motorina are totuși un uh, avantaj și anume acela că emite mai puține noxe decât uh, arderea benzinei. Să înțeleg, sau se poate pune problema interzicerii uh, mod motorinei în Statele Unite. Până la urmă, sănătatea este mai importantă în Statele Unite decât uh, uh protecția mediului înconjurător. Ce părere aveți? I, I must correct you on uh, this. Da, trebuie să vă corectez. Uh, motorina nu este, este de pe piață. Este posibil să vinzi un automobil pe motorină în pe piața americană, doar insistăm ca producătorii să uh, îndeplinească standardele în mod onest. Cred că ne modelăm proiecțiile pentru 2025, nu, nu anticipăm o piață în creștere pentru motorină, pentru că ne gândim la costurile acestei tehnologii comparativ cu tehnologiile concurente. În ceea ce privește o alegere între protecția sănătății publice și uh, uh, economii, mi se, mi se pare o alegere falsă. Tehnologia trebuie să fie disponibilă în doar, nu doar pentru a uh, reduce noxele, ci și dioxidul de carbon. Este o alegere disponibilă pentru producători care uh, au eficiență mai mare prin uh, caracteristicile de aerodinamicitate. Uh, motorina poate să concureze pe piață și își are un loc pe piața americană. Deci nu considerăm că va fi eliminată, însă, bineînțeles, are o concurență solidă. Domnul Eckhout? Vă mulțumesc din nou poate o întrebare, pentru că a spus că sunteți și inginer, deci poate o întrebare adresată dumneavoastră ca inginer. Puteți să ne explicați cum un uh, automobil care începe la re- demarează la rece are o performanță mai bună decât un automobil care demarează la cald? Știu că este o întrebare complexă. Și răspunsul este nu, nu mi se pare corect ceea ce ați spus. În cercetare, 48 din 53 de vehicule au arătat acest, uh, acest comportament uh, interesant. Acest lucru nu ar uh, însemna că ar trebui să se facă o cercetare mai aprofundată. Înțeleg ce încercați să faceți aici, însă voi spune doar că încât ICCT, cât și statul California atunci când testau aceste produse Volkswagen, au constatat aceast, acest comportament și au considerat că este împotriva logicii, au continuat să încheteze problema și astfel s-au ajuns la anumite concluzii. Deci este un da. Este foarte dificil să explicăm de ce un vehicul ar face acest lucru. Ni se pare un comportament neobișnuit și de aceea uh, California și EPPA a uh, întreprins mai multe acțiuni. Știți de ce v-am pus această întrebare uh, și Ministerul Transportului din Germania a constatat că 48 din 53 de vehicule aveau acest uh, această caracteristică, însă nu au considerat că este anormal, dar uh, vă mulțumesc uh, foarte mult că ați răspuns la această întrebare și că dumneavoastră ați considerat că este anormal și că problema trebuie să fie examinată mai în profunzime. Vă mulțumesc. Avem o întrebare finală pentru dumneavoastră, deoarece avem un puțin timp suplimentar. Am aflat din răspunsurile dumneavoastră că sistemul din Europa și din Statele Unite nu este, că sistemele nu sunt comparabile pentru că dumneavoastră folosiți aceste testări în condiții reale și nu, pentru, și nu omologarea de gen în ultima vreme a devenit foarte clar că avem nevoie de o testare în condiții reale, însă com- pentru Comisie și pentru anumite state membre ar fi vorba de pasul final. Și argumentul este că dacă avem testare în condiții reale, va fi imposibil să se utilizeze dispozitive de invalidare. Sunteți de acord cu acest lucru? Cred că va fi mai dificil dar uh, o singură clarificare. Efectuăm teste, inclusiv uh, teste în condiții reale, în, ca și teste pentru omologarea de gen, însă nu pentru a acorda omologarea de gen, ci pentru a identifica probleme. Este o abordare nouă, vom vedea cum merg lucrurile, vom examina felul cum funcționează procesul în Uniunea Europeană, însă trebuie să recunosc că testarea în condiții reale în sine nu este un proces adecvat, trebuie combinat cu alte tipuri de teste, teste în utilizare, precum și dezvoltarea unei capacități, capacitatea tehnică este necesară dacă obiectivul este de a avea uh, uh, un aer curat în uh, orașele europene. Dacă ar fi să vă dau sfatul, ceea ce nu fac, pentru că sunt modest, v-aș îndemna să examinați lucrurile uh, în mare profunzime. Este o abordare complexă cu 28 de state membre, însă nu este suficient să existe doar proceduri corecte de testare. Contează și cum sunt puse acestea în aplicare în practică și supravegherea pieței este de asemenea foarte importantă. Și este un lucru dificil cu 28 de state membre însă ă, aceasta este provocarea. Pot să vă asigur că pentru întreaga comisia noastră este foarte important să avem aer curat în Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră foarte clare și care ne vor influența raportul nostru. Îmi place Europa și mă bucur că aerul din Europa, Europa va fi mai curat în viitor. If, the, if there are some additional questions... Dacă aveți întrebări suplimentare pe care doriți să le puneți, puteți să le transmiteți secretariatului până vineri, 30 septembrie. Vă mulțumesc foarte mult!